deschisă reuniunea plenară și mm, în legătură cu reuniunea din 27 noiembrie acestui an, procesul verbal va fost distribuit. Cineva are vreo observație de făcut? Dacă nu, se consideră că procesul, că procesul verbal este adoptat. Avem un număr de comunicări în deschiderea reuniunii noastre. Avem onoarea de a avea cu noi astăzi aici un grup de apărători ai drepturilor omului din Yemen. Avem aici la galerie, la galeria publicului, pe uh, doamna Amal Basha, pe domnul Ezadin El Azbahi și pe doamna Tawakol Karman, jurnalistă, politiciană și președintă a Asociației uh, jurnalistele fără lanțuri și coordonatoare a uh, Revoluției Tineretului din Yemen și vă felicit pentru uh, activitatea dumneavoastră, doamnă. E vorba de una din cele trei femei care anul acesta vor primi premiul Nobel pentru pace, pentru uh, activitatea sa non-violentă, pentru drepturile femeilor Săptămâna trecută eu m-am deplasat în Turcia într-o vizită oficială, m-am întâlnit cu președintele Turciei, am vorbit în fața Parlamentului turc și m-am întâlnit de asemenea cu reprezentanții ai societății civile.